precizează că aceste două locuri sunt vacante începând cu 25 februarie anul curent. Și ultimul anunț, semnarea de acte juridice prin procedura obișnuită legislativă. Miercuri, președintele Consiliului și cu mine vom semna patru acte normative în conformitate cu articolul 74 din uh, regulile de funcționare ale Parlamentului European și iau notă de faptul că se vor publica în procesul liberal al actualei sesiuni. Ele se vor publica în procesul verbal. Patru acte legislative ale căror titluri vor fi publicate în procesul verbal. Acum trecem la stabilirea agendei pentru săptămâna actuală.